Sorry, shall I get on? Yep. Uh, ladies and gentlemen, please take your Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Vă amintesc că vom avea o sesiune de vot pe care vom începe cât de curând. Este nevoie de cartela de vot. Domnul uh, Moraes, uh, președintele, are în continuare probleme cu piciorul nu a putut să vină. Îi dorim toate cele bune pentru zilele următoare, iar doamna uh, Gal uh, m-a rugat să preiau eu conducerea acestei întâlniri pentru că nu a putut să ajungă la timp. Înainte de toate, <laughs> dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi, vă rog, dacă aveți obiecții, vă rog să... Îmi pare rău. Grupul ENF nu este de acord să discutăm problema Turciei. Am participat la conferința președinților și s-a căzut de acord să nu introducem pe ordinea de zi acest subiect fără o dezbatere adecvată. Deci noi obiectăm în legătură cu această ordine de zi. Mulțumesc. Există alte obiecții față de aceste proiecte ordine de zi? dar vă amintesc că este prerogativa uh, președintelui uh, care stabilește ordinea de zi să facă aceste propuneri și această ordine de zi a fost propusă de domnul Moraes. După cum știți, este prevăzută o dezbatere în seara aceasta, iar uh, problemele care sunt menționate în scrisoarea din partea grupului ENF cred că nu uh, constituie argumente solide. Deci, dacă sunteți de acord să aprobăm ordinea de zi, vă mulțumesc că ați uh, ridicat această problemă. Vă mai informez că avem în finlandeză, estonă, letonă. Uh, nu vom avea interpretare în seara aceasta. Și nici în malteză. Funcționează microfonul acum, deci am menționat o serie de uh, limbi în care nu vom dispune de interpretare în această seară. Îmi cer scuze pentru asta. Să discutăm și despre... Dacă nu există obiecții în legătură cu procesul verbal din 11 și 12 aprilie, consider că au fost adoptate. Iar acum, doamnelor și domnilor, vom trece direct la voturi. Sper că aveți cartelele de vot pregătite. Mulțumesc. Bun. Primul subiect cartela de vot în sala plenarei, o vom uh, primi imediat, dar putem începe și voi indica intenția de vot prin ridicarea mâinii. Mulțumesc, e important să primiți cartela de vot pentru că avem o listă de vot destul de complicată, deci va fi foarte important să obțineți cartela de vot. Sper că o veți primi cât de curând. Bun, deci începem cu voturile. Este vorba despre propunerea de recomandare în legătură cu proiectul de decizie a Consiliului eh, privind acordul între Uniunea Europeană și Republica Columbia în legătură cu uh, anularea uh, vizelor pentru uh, ședere de scurtă durată. Raportoare este Maria Gabriel. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Nu. Nu există amendamente care să fi fost înaintate, deci uh, supunem la vot propunerea. S-a deschis votul. Votul este încă deschis. Acum s-a închis votul. 44 de voturi pentru, 4 împotrivă și nu nicio abținere. Felicitări, vă mulțumesc. Thank you. The next one is draft... Subiectul următor, propunerea de recomandare legătură cu proiectul Consiliului și concluziile din partea Uniunii Europene privind acordul între Uniunea Europeană și Republica Palau în legătură cu vizele din nou, Maria Gabriel este raportoare și s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 4 împotrivă, nu există abțineri. Mulțumesc foarte mult! un proiect de recomandare privind uh, proiectul de decizie al Consiliului privind acordul între Uniunea Europeană și uh, regatul Tonga pentru ce privește anularea vizelor uh, pentru ședere de scurtă durată. Raportarea este Maria Gabriel și s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, 4 împotrivă, nici o abținere. Doamnelor și domnilor, iar acum uh, controlul asupra achiziționării și uh, posesia de arme. Domnul Bodil Valero din partea verzilor este raportor. Um, does the... E vorba de adoptarea proiectului de aviz. Doamna Valero dorește să ia cuvântul? Nu cred că putem trece la vot. Bun, în cazul acesta să începem voturile. Bun, în legătură cu amendamentele 26, 27, 29, 30 și 32, votăm în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 pentru 44 împotrivă, nicio abținere se respinge. Articolul 1, aliniatul 1, amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 18 pentru 33 împotrivă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă, 46 pentru 5 împotrivă. Uh, trecem mai departe la amendamentul 95. Aici există o solicitare de vot uh, pe părți. Prima parte s-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele. Compromisul 5 a fost adoptat. Deci trecem la, nu, deci, trecem la amendamentul 95 în două părți. prima parte caducă din uh, compromisul 5. Doar cea de-a doua parte o supunem uh, la vot. De la Member States shall, possess them. supunem la vot această a doua parte. S-a închis votul și s-a respins. Trecem la amendamentul 101. S-a deschis votul. 101. Da, 101. Vă rog, s-a închis votul. Se adoptă 50 pentru 0 împotrivă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. În acest caz, supunem la vot amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Două amendamente identice, 103-104, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105 devine caduc. Trecem mai departe la 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dar supunem la vot amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 109 a fost retras. Trecem la 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. Urmează două amendamente identice, 111 și 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 113 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 116 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și de asemenea se adoptă chiar dacă nu cu o largă majoritate. O 117 s-a deschis votul. Vote is closed. Votul se adoptă. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 119 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 120 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Următorul este compromisul 6, în două părți. Prima parte a compromisului 6 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Partea a doua a compromisului 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Iar partea a doua a fost respinsă. Supunem la vot amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 129 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Urmează amendamente identice 9, 131 și 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. A fost o chestiune tehnică. Deci, uh, redeschidem votul. 131, 132 identice. Puteți vota din nou. Da, sunt trei amendamente identice. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 135. S-a deschis votul. Nu, mă iertați. Trebuie să deschidem din nou votul pentru 135. S-a închis votul. Și se respinge. 136 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 137 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 140 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 141 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 143. Îmi cer scuze. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 1. Amendamentul 144. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 145. Amendamentul 145 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Avem acum două amendamente identice, 146 și 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a resping. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O sută cincizeci doi, sută cincizeci trei și 155 le votăm uh, împreună pentru că sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 156 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 158. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum La 160 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. unu s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 162, vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum compromisul numărul 8. S-a deschis votul. PP un vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ce se respinge. A, Tratăm acum amendamentele 163 și 164, identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Practic, Practic, acum trecem la 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Caz în care trecem acum la compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum compromisul numărul 12. S-a deschis votul. Da, pe trei părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum 199. S-a deschis votul. La 199, deci. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 201. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, patru amendamente identice, 202, 203, 204 și 205, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 208 <clears throat> acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. La limită. Doamna Sipel, nu, nu vreau să verificăm. Însă acum am aflat că Ana Gomez nu are cartela la dânsa, deci va trebui să enumărați și votul, votul dânsei. Deci la egalitate ar trebui să adăugați un vot în plus pentru socialiști. Nu funcționează aparatul. Acum, strict sensul, sigur, dacă ați fi comunicat președintelui că nu aveți cartela la dumneavoastră, am fi putut face acest lucru. Ați făcut? acest lucru? Yes, but I can't go there and vote at the same time. Sorry. Yeah. But I haven't Okay. We can put Mrs. Gomez, we want to move on, but I'm I'm Doamna Gomez, vrem să trecem mai departe. Vom adăuga acest lucru la procesul verbal, dar nu modificăm votul. Înțeleg ceea ce spuneți. Trecem la 209. S-a deschis votul. 209. S-a închis votul. Respins. 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 211. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 212 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 213. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 214. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 215. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 216. S-a deschis votul. S-a închis votul. 217. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 219. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 218 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 220. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 221. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Compromisul 13 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 223. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 225. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 226. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 21 și 228 sunt identice și le vom vota împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 232. S-a deschis votul. S-a închis votul. PP-ul s-a infiltrat cu un membru în plus și deci, vom fi cu ochii pe dumneavoastră. Au dispărut, da. Bun, deci rezultatul votului atunci se respinge. 233 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 234 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Prin urmare, trecem la 251. Amendamentul 20, 251, cred că urmează, spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum avem amendamente identice 252, 253, 254, 255 și 256 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamente identice 257 și 259. S-a deschis votul. S-a închis votul. se resping. Deci votăm atunci amendamentul 258. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Și acum Trebuie să votăm 260. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 261. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci votăm acum amendamentul 263, 264 și 265 împreună, fiind identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alte amendamente identice acum, 266 și 67, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Și din nou, amendamente identice 268 și 269, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la trimiteri și considerente. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Două amendamente identice, 34, 35 și 36, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la amendamentele 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, care sunt identice. Le votăm așadar împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58 urmează. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 63 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum compromisul 3. Pe părți. Prima parte a compromisului 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și cea de-a doua parte a compromisului 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 64, 65, 66, 67 și 68 sunt identice. Trebuie însă să le votăm. S-a deschis votul așadar. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 83 și 85 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 84 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 14. Amendamentul 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum uh, textul modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine, vă mulțumesc. Bun, astea au fost voturile. Just clear the room for a minute and then we continue. Right, we want to move... Bun, vrem să trecem imediat mai departe, să continuăm cu ordinea de zi, fără de care vom avea o întârziere prea mare și mai avem încă anumite puncte pe ordinea de zi. Right. It's too noisy. E prea mult zgomot în sală. Right, could those of you who want to have a discussion? Cei care doresc să aibă o discuție, indiferent de subiect, în afară de destinul acestei comisii, vă rog să ieșiți din sala. Dacă doriți să continuați ședința și să participați la dezbatere, vă rog să luați loc și să continuăm. Oricum, voi continua, chiar dacă mă ascultați sau nu. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de informații în ceea ce privește sistemul ECRIS. Eu am, sunt, am onoarea de a fi raportor pe acest subiect și acum trebuie să dezbatem amendamentele. Raportul acesta a fost prezentat în comisia noastră în data de 7 aprilie. 41 de amendamente au fost înaintate și acum suntem în măsură să avem un schimb de opinii cu mine însă, ceea ce e foarte simpatic, și cu membrii. Așa că am să dau cuvântul celorlalți uh, experți după ce voi face câteva comentarii foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, celorlalți raportori din umbră pentru amendamentele lor și uh, să sunt convins că vom găsi o abordare comună pentru că avem o viziune comună în ceea ce privește aceste amendamente. După cum știți, e vorba doar de o ajustare tehnică la un sistem existent, în așa fel încât sistemul ECRI să funcționeze și mai bine și în așa fel încât resortisații din țări terțe să fie pe picior de egalitate cu resortisanții europeni. Și evident că acesta este un pas important pentru a furniza un supliment de securitate peste tot în Europa. ECRIS poate fi utilizat pentru verificări în ceea ce privește uh, uh, cazierul judiciar al persoanelor care lucrează cu persoanele vulnerabile sau cu uh, copii. Și știm că acest lucru este deosebit de important. Există țări în care trebuie să, uh, informații care trebuie să fie împărtășite între statele membre în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt, au rezidența în Uniunea Europeană. Evident, am înțeles că există anumite restricții în ceea ce privește împărtășirea acestei informații și de multe ori țările terțe împiedică statele membre să facă acest lucru. Cu toate acestea, aici nu cerem ca acest lucru să fie obligatoriu, ci acolo unde este posibil, această informație trebuie să fie disponibilă și dacă este disponibilă să fie și împărtășită în așa fel încât să sporim securitatea peste tot în Europa. Pot să susțin mare parte din amendamentele înaintate de PPE, dar, din păcate, nu pot să fiu de acord cu un sistem uh, centralizat, de bancă, bază de date centralizată. Nu știu dacă un astfel de sistem centralizat ar putea să fie un răspuns la toate dificultățile cu care noi ne confruntăm. Trebuie să ținem seama de proporționalitate și un astfel de sistem centralizat nu ar fi neapărat foarte bun. Um, ar trebui să avem un sistem descentralizat care este mai proporțional, cel puțin deocamdată. Și asta, de fapt, uh, oglindește și decizia luată de Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește uh, protecția datelor. Uh, să sperăm că vom reuși să ajungem la un acord în ceea ce privește aceste amendamente și sunt gata să rămân la dispoziția noastră pentru a discuta în continuare până în data de 13 mai. Și acum am să rog raportorii din umbra să facă uh, și ei câteva comentarii și am să încep mai întâi cu domnul Par Palxachi. Uh, very shortly, thank you very much. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru cooperarea noastră foarte bună. Mă bucur de faptul că, din punctul nostru de vedere, Amendamentele introduse de PPE sunt acceptabile și putem ajunge la amendamente de compromis. Și să sperăm că vom avea ocazia să ne mai întâlnim și să discutăm uh, aceste amendamente. Noi uh, de la PPE, în general, susținem recomandările dumneavoastră. Thank you very much. I think one or two, um... Mulțumesc foarte mult. Cred că sunt câțiva raportori de umbră care sunt absenți în această după amiază. Să sperăm că cineva poate lua cuvântul în numele lor. Următorul vorbitor este doamna Anna Head. Oh, uh, Mrs. Sipple. Right. Oh, doamna Sipel, vă rog. Excellent, Chair. First of all... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să-mi cer scuze că raportorul nostru din umbră, doamna Ana Head, nu poate fi de față în acest sens, însă dorește să mulțumesc ca raportorului pentru cooperarea foarte bună până în prezent. Acum, evident, deocamdată mai sunt câteva puncte de opinii divergente. Noi, în continuare, ca și socialiști, suntem sceptici în ceea ce privește posibilitatea de a uh, introduce aceste date ale uh, țărilor, resortizanților țărilor terțe în sistemul ECRIS. Îngrijorarea noastră este că nimeni, de fapt, nu va fi responsabil pentru a se asigura că această informație este și corectă și, în caz de este incorrectă, să poată fi rectificată. Mai mult decât atât, nu mi se pare foarte important să avem uh, uh, informații împărtășite și despre membrii familiei uh, Uh, celui care a fost acuzat uh, și această informație să fie inclusă în sistemul ECRIS. Uh, cetățenii europeni care au naționalitatea unei țări terțe pentru a asigura egalitatea între cetățenii europeni care au și naționalitatea unei țări terțe și resortisanții din țările terțe, acest sistem ar putea fi interesant. Noi putem susține amendamentele 50 din partea lui domnului Albrecht pe acest punct. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum doamna Sofie Intveld. Mulțumesc, n-ar fi multe de adăugat față de cele spuse de uh, colega noastră Zipel. Mă întrebam, eventual dumneavoastră ați făcut câteva comentarii pe amendamentele PPE. Văd că unul dintre amendamentele noastre a fost uh, preluat și introdus într-un amendament de compromis, dar aș fi vrut să știu și care este părerea dumneavoastră pe celelalte amendamente ale noastre, pentru că uh, Nu ne dorim discriminare între cetățenii europeni și alți cetățeni și clar că nu știu dacă e neapărat necesar să introducem în sistemul ECRI și informații referitoare la membrii familiei celui acuzat. Um, da, susținem obiectivul propunerii și direcția în care merge raportul dumneavoastră, dar aceste aspecte sunt și ele importante pentru noi și am vrea să știm care este părerea dumneavoastră pe marginea lor. Mulțumesc, spune președintele. Da, cred că o să avem o ședință organizată mâine, tocmai pentru a trece în detaliu toate aceste amendamente și pentru a explica abordarea mea. Eu aș prefera în această seară să, mai, să nu irosim timp, uh, dar dacă doriți neapărat am să fac un comentariu poate un pic mai târziu. Domnul Denis de Jong, aveți cuvântul. Um, da. Dar se pare că nu este în sală. Ian Albrecht este? Would anyone be commenting on Dorește cineva să ia cuvântul în numele lor pentru aceste două grupuri politice? It's perfectly all right, seeing we have a meeting. Nu, nu e nicio problemă atunci, având în vedere că avem ședință mâine, n-ar fi o problemă. Domnul Depre, da, mulțumesc, domnule președinte, eu vreau să intervin, dar dacă în principiu avem și o ședință mâine, nu știam asta, atunci eventual putem să discutăm mâine la ședința prevăzută. Okay. Um, now we can go around. It's other people are like to speak. Mai sunt și alt, alți colegi care doresc să intervină? Avem o listă de vorbitori. Give me a second. Yes, indeed, Ms. Valio. Socialiștii și democrații, doamna Dario. Da, mulțumesc. Pot să spun uh, ceva în uh, numele domnului Albrecht pentru că am notițele lui. Dorința noastră este să îmbunătățim felul în care sunt înregistrate informațiile și de, pentru cazierul judiciar pentru resortisanții din țări terțe, persoanele care au o dublă naționalitate și uh, amendamentul 45 și amendamentul 50 să oferim posibilitatea acestor resortisanți să obțină certificate și caziere judiciare uh, acesta este amendamentul 52 și ar fi foarte util în scopuri de ocupare acest lucru. Insistăm asupra faptului că în amendamentul 36 trebuie face o distinție între informațiile care trebuie să fie gestionate, uh, date obligatorii ce trebuie înscrise în sistem și date opționale. Nu ar fi bine să avem o diferență de obligații de stocare a acestor date în funcție de categoriile de persoane Uh, există și două alte aspecte destul de controversate, uh, date care trebuie să fie uh, stocate în sistem pe bază opțională. Dacă ai o dublă naționalitate dintr-un stat membru și dintr-o țară terță, atunci ești considerat ca și cetățean terț a unei țări terțe. Și evident că asta duce la un sistem de discriminare pe care nu-l putem accepta. Mulțumesc. Thank you very much indeed. Thank you. Um, I, w- I, I... I th- Mulțumesc, spune președintele. Da, bun. Faptul că mâine avem o ședință. I think otherwise we will...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 comun Uh, această întoarcere interesanților din țări terțe. Deci, în fond, Grecia privind legătură că